Good afternoon. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bun venit înapoi la reuniunea EMPL. Eu o voi înlocui pe doamna Nicolsonova puțin. Începem cu punctul 17, semestrul european pentru coordonare a politicilor economice, ocupare și aspecte sociale în uh, studiul de creștere 2020. Începem cu doamna Beati, dacă este în sală. Nu, îmi cer scuze, doamna Clara Dobrev. Aveți cuvântul Vă mulțumesc. Voi vorbi în limba maghiară dacă nu vă deranjează să vă puneți căștile. Elnök asszony, előjáróban hadd... Mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi să încep prin a spune că există două certitudini. Creșterile salariale la care am asistat în ultimii ani nu au făcut ca situația lucrătorilor cu venituri precare să se fi îmbunătățit. În ziua de astăzi, unul din șase uh, lucrători are un salariu precar și tendința merge mai departe. Nu este doar o inechitate socială, ci subminează și democrația, dar și competitivitatea noastră. Uh, au trecut acele vremuri unde cei cu o calificare scăzută um, care câștigau puțin puteau um, duce mai departe o economie și acele economii care se bazează pe acest lucru sunt sortite eșecului. Vorbim așadar de o Europa inovatoare atunci când vorbim de o Europa competitivă. În al doilea rând, combaterea catastrofei climatice este o misiune primară, dar nu vom reuși singuri acest lucru ca politicieni doar. Așteptăm din partea milioane de europeni să-și schimbe modul de viață cotidian cum se îmbracă, cum se încălzesc și așa mai departe. La fel se vor schimba și companiile. Anumite locuri de muncă vor uh, dispărea. Și dacă nu putem aduce lângă noi omul de rând, obiectivele noastre politice vor rămâne fără succes. Dacă nu vom reuși să includem o garanție în această tranziție, atunci și ambițiile noastre vor eșua. Dacă vorbim despre o Europa socială, vorbim în același timp și de aspectele sociale ale pactului ecologic, dar și de faptul că luptăm pentru o Europa mai verde. Tocmai de aceea, în raportul meu, am punctat uh, următoarele elemente Sistemele fiscale și de subvenții ale statelor membre trebuie astfel modificate încât uh, diferențele să se estompeze. Trebuie sporite drepturile sindicatelor. Avem nevoie de o strategie cuprinzătoare împotriva sărăciei și, în mod special, trebuie să uh, ne preocupe sărăcia copiilor. Trebuie să ne concentrăm mai ales asupra faptului că rezultatele proaste la învățătură depind în mare măsură de uh, sărăcie. Trebuie să ne concentrăm așadar asupra educației și asupra combaterii sărăciei. Doar așa copiii se vor putea dezvolta. Avem nevoie de un program uh, Uh, important de garanție pentru copii și situația femeilor pe piața muncii trebuie îmbunătățită. S-au făcut pași în acest domeniu, dar nu este suficient și uh, ne confruntăm cu provocări uh, noi tot mereu. Ocuparea femeilor tinere care vor să intre pe piața muncii are problemele sale specifice, dar mai există și alte tipuri de provocări acele femei care se ocupă de familie, de copii, părinți sau rude bolnave, trebuie să poată rămână pe piața muncii. Experiența lor uh, este importantă. Trebuie să ne preocupe și această categorie de persoane. Trebuie să dezvoltăm uh, îngrijirile pentru copii, dar și celelalte uh, chestiuni care țin de asistența socială alte elemente. În următorii ani, probabil, dezvoltarea economică se va încetini. De aceea este important ca atenția instituțiilor să se îndrepte spre consecințele a acestei descreșteri și pe experiența dobândită în urma crizei din 2009. Am văzut că nu putem uh, tăia asistența socială. Am văzut ce efecte uh, poate avea asupra păcii sociale și asupra competitivității pe termen lung. Și în ceea ce privește aspectele de mediu și cele sociale, trebuie ca acestea să se afle la același nivel. Nu poate exista o Europa competitivă, puternică, inovatoare, fără o Europa socială. În raportul meu am dorit să subliniez acest lucru. <clears throat> Termenul de depunere a amendamentelor este până pe 28 ianuarie în engleză pentru că nu avem timp și sper că astfel Parlamentul European va putea să transmită un mesaj puternic. Important Distanța Europei sociale nu uh, este doar o primă prioritate acum, ci a devenit și mai importantă în ultimii ani. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea proiectului de raport. Pentru început au cuvântul coordonatorii grupurilor politice. Începem cu domnul Radke. Da, doamnă președinte, doamnă raportor. Mulțumesc pentru proiectul de raport și pentru munca pe care ați făcut-o până acum. Mulțumesc și pentru pregătirea preliminară și cu schimbul de idei pe care l-ați avut deja cu anumiți raportori din umbră. Ceea ce am auzit azi, dar și în discuțiile preliminare, îmi arată că mm, raportul merge în direcția cea bună. Sigur că va trebui probabil să mai dezbatem anumite detalii, dar uh, și um, la întâlnirea raporturilor din umbră putem clarifica anumite aspecte. Aștept cu interes colaborarea în continuare cu dumneavoastră. Doamna Iongherius. Foarte pe scurt, uh, Mulțumesc colegei mele Clara pentru prezentarea raportului și pentru munca pe care a depus-o. Mi-am dat seama când uh, i-am nu mi-am dat seama când i-am solicitat să redactez acest raport că urma să fie în timpul vacanței de Crăciun și munca pe termen foarte scurt în plus. Deci felicitări pentru munca făcută până acum nu am observații majore în legătură cu conținutul. Poate de acum până în 28 ianuarie vor, vor veni idei și voi depune amendamente în acest sens. Însă aici cred că raportul, raportoarea din umbră și raportoarea uh, au adresat foarte bine lucrurile doamna Madren. Mulțumesc, doamna Vedren. Mulțumesc, în primul rând, raportoarei pentru munca sa, care merge în direcția cea bună. Putem să ne bucurăm că Comisia Europeană integrează mai mult obiectivele de dezvoltare durabilă în semestrul european. Strategia anuală 2020 pentru creștere prezentată de Comisia Europeană merge în direcția cea bună. Această strategie anuală se uh, înscrie într-un context economic incert în care nu trebuie să neglijăm dimensiunea socială. Comi- Comisia s-a arătat la înălțimea așteptărilor printr-o strategie globală legată de pactul ecologic. Eh, trebuie să fie însoțită această strategie de o tranziție echitabilă pentru toți, pentru lucrători și pentru toți cetățenii. Trebuie să finanțăm formarea și reconversia. Trebuie să se folosească pe deplin instrumentele la puse la dispoziție și statele membre trebuie să implementeze recomandările Comisiei emise din acest semestru Eh, Președinta atrage atenția vorbitoare să vorbească puțin mai lent. Nu va fi suficient, trebuie să construim în paralel Europa Justiției Sociale. După cum subliniază strategia anuală a Comisiei, dezvoltarea aspectului digital are consecințe asupra ocupării. Dacă uh, tehnologia permite să, ne, să intrăm pe piața muncii, uh, există și uh, provocări în ceea ce privește lucrătorii pentru platformele de intermediere. În ciuda creșterii asigurate în 2020, economiile europene vor cunoaște o încetinire. Și, după cum spune raportoarea, o, o serie de persoane amenințate de sărăcie, în special femei, este uh, Uh, din în creștere. Trebuie așadar să consolidăm instrumentele financiare pentru a lupta împotriva uh, precarității, să asigurăm uh, condiții de viață decente pentru toți copiii, cu garanția pentru copii, să luptăm împotriva sărăciei, să consolidăm angajabilitatea cetățenilor trebuie să fie o prioritate. Ca parlamentari trebuie să veghem ca modul de finanțare a fondului să fie menținut. Salut lansarea unei prime faze de consultare a partenerilor sociali în legătură cu crearea unui cadru european pentru salariu minim în fiecare stat membru, care ar trebui să asigure o convergență socială în sus. Uh, reamintesc că numele portofoliului domnului Dombrovski, o economie în serviciul oamenilor. În acest sens, trebuie să consolidăm dimensiunea socială a semestrului european pentru ca acesta să devină un instrument uh, real în, la înălțimea provocărilor climatice și digitale și voi depune amendamente în acest sens. Vă mulțumesc. Doamna Angelzipen. Langezipen. În numele verzilor uh, aș dori să-i mulțumesc doamnei Clara Dobrev pentru munca depusă și salut accentul pus uh, pe un cadru în legătură cu un venit minim către comisie și pentru uh, eliminarea diferenței de salarizare între bărbați și femei. Vom cere comisiei să pregătească o uh, strategie europeană pentru combaterea uh, lipsei de locuință și pentru a uh, în care să se țină cont și de uh, contribuțiile ONG-urilor relevante. Vom uh, participa la reuniunile pentru raportorii din umbră și vă mulțumim din nou. Continuăm cu doamn, domnul Rel. Doamna președinte, Doamna raportor, și eu aș dori să vă mulțumesc pentru raport. În raport plecați de la premisa că pactul ecologic va duce la o nouă creștere și bunăstare. Eu cred că exact contrariul este cazul. Pactul ecologic distruge multe locuri de muncă bine plătite. Nu vorbim doar despre cărbune, vorbim și de siderurgie, de industria producătoare de mașini. Peste 10.000 de locuri vor dispărea doar în anul care vine în Germania și Cărbunele și siderurgia au constituit rădăcinile acestei uniuni. Și atunci când îndepărtez rădăcinile, un copac moare. Și cred că acest lucru se va întâmpla cu Uniunea Europeană. În raport nu vorbiți de persoanele fără adăpost, care explodează în întreaga Europa, Um, ca număr, uh, cu excepția Finlandei, care au avut un program în acest sens. Dar, în esență, trebuie să vorbim despre acest lucru. De ce crezi că uh, chiriile în ultimii ani, uh, chiriile din Germania au crescut cu peste 15%? De ce stau lucrurile așa? Și Uniunea Europeană este de vină, pentru că politica dobânzilor zero fac ca oamenii să trebuiască să investească în altceva și prin asta cresc și chirile. Avem și mulți uh, migranți din uh, Europa de Est care și ei trebuie să-și găsească un uh, loc ceea ce iarăși crește presiunea asupra situației locuinților. Și eu cred că din multe din problemele cu care ne confruntăm în momentul de față, devine este Uniunea Europeană. Doamna Rafalscă. Bardzo dziękuję za takie klarowne, jasne i... Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte clară a raportului. Nu e întotdeauna cazul, de aceea vreau să vă mulțumesc. Există anumite domenii care sunt foarte importante, excluziunea socială, Uh, persoanele fără adăpost, persoanele cu handicap. Există în continuare chestiuni rezolvate care țin de echilibrul social, situația copiilor, situația pe piața de muncă, șomajul. În ansamblu putem spune că situația de pe piața muncii în Europa e mai bună decât în trecut, dar putem oare spune și că atunci când creșterea economică este mai bună, investițiile sociale se reacționează așa cum trebuie și la nevoile sociale? Când vorbim de nevoi, mă gândesc la garanția pentru copii, salariu minim și așteptăm cu interes să aflăm ce soluții vor exista, pentru că ceea ce știm um, e mai degrabă general, așa. Se spune de asemenea că finanț- fondurile pentru politica de coeziune nu ar trebui diminuate. Vorbim în continuare despre fondul social și aici aș dori să susțin ceea ce a spus uh, colegul despre pactul ecologic. Trebuie să existe o Europa socială și de aceea se pune problema dacă Europa ecologică se gândește și la lucrătorii care nu vor avea neapărat parte de noi locuri de muncă pentru că se vor crea locuri de muncă noi, ci care pur și simplu doar își vor pierde locul de muncă. Aici trebuie să avem grijă pentru că nimeni nu va privi o astfel de tranziție ca una echitabilă. Nici nu se poate ca toate problemele sociale să fie incluse în acest document cu privire la semestrul uh, european, de fapt. Mulțumesc. Acum uh, reprezentantul GUE nu este în sală. Domnul Coșa mai dorește să intervină, vă rog. Köszönöm a szót. Ez a jelentés évente elfogadta az Európa. Mulțumesc. Acest raport a fost adoptat de Parlamentul European în fiecare an noi urmărim cu interes această temă. Am venit întotdeauna cu multe modificări și raportul arată, de fapt, viziunea Parlamentului. Mă bucur că avem ocazia să dezbatem acest raport și să vorbim despre provocările sociale cu care ne vom confrunta în viitor. Misiunea este una foarte importantă, sunt conștient, vom avea foarte multe amendamente. Aici aș dori să menționez trei elemente. Ar fi important ca raportul să fie echilibrat, pentru că grupurile politice vor fi foarte divizate pe anumite aspecte. Cei care sunt acum în sală și care vor um, înainta amendamente trebuie să aibă același obiectiv, o Europa socială sinceră și răspunsuri sincere la problemele existente. Și nici nu trebuie să uităm, la respectiv statele membre, pentru că în colaborare cu statele membre trebuie să facem aceste propuneri de soluții. Personal aș avea trei astfel de sugestii și sper că raportarea va ține cont. Sunt de acord ca semestrul european să fie în continuare un instrument al politicii economice ce și sociale, însă avertizez că eh, nu trebuie adăugate poate foarte multe alte direcții la acest uh, semestru european. Sunt pentru extinderea temelor, dar cea mai importantă chestiune, până la urmă, este garantarea securității sociale. Acum, în ceea ce privește salariul minim european. Am audiat la momentul respectiv uh, candidații, iar domnul comisar a spus că dânsul nu crede că acest lucru, adică salariul minim european, ar putea constitui o soluție. Există în continuare state membre unde nu există un uh, salariu minim garantat. În Luxemburg salariul minim este de 2200 de euro, iar în Bulgaria 200 de euro. Sigur că trebuie să discutăm această temă, eu însă aș fi pentru o soluție care să vizeze includerea statelor membre în această reflexie, astfel încât să putem elabora un cadru comun și să se poată ține cont de uh, specificul statelor membre, astfel încât să se elimine diferențele. Uh, fondurile de coeziune reprezintă o temă la fel de importantă. Sunt proiecte importante care vor demara în curând însă acestea pot constitui un pericol, unele pentru altele, pentru că dacă luăm uh, bani din uh, fondul social pentru alte finanțări, <clears throat> cred că este foarte periculos. Eu o susțin pe doamna raportor în sensul că de se spune că nu susținem măsuri care să contracareze politica socială. Mă bucură faptul că textul menționează și persoanele cu dizabilități și acești oameni au de asemenea nevoie de sprijinul nostru. Thank you, just to remind... Vă mulțumesc, doar, doresc doar să vă reamintesc datele. Termenul pentru amendamente este 28 ianuarie și adoptarea la Comisia Ample va avea loc în 20 februarie. Doamna Dobrev, dacă aveți uh, altceva de adăugat, nu mulțumesc, uh, aștept uh, cu nerăbdare cooperarea cu celelalte grupuri politice pentru a avea un raport puternic. Trecem acum la punctul 18, discutarea proiectului de raport care ar trebui să aibă loc la 15.30 de fapt, Nu cred că suntem în formula completă necesară, deci va trebui să așteptăm cel puțin ca comisia să ajungă în sală, precum și raportorul ar fi util Vom aștepta așadar sorry everyone for waiting. Cer scuze tuturor pentru așteptare. Vom anula programarea pentru anumite puncte uh, pe ordinea noastră de zi pentru că nu merită. Eu cred că putem fi mai eficienți. De data asta mă tem însă că va trebui să așteptăm pentru că nu sunt prezenți toți raportorii de umbră și nu ar fi corect. Deci încă câteva minute, vă rog. servire. Ok, dear colleagues, it looks like we are complete now. Stimați colegi, se pare că suntem în formație completă acum. Aș dori să mulțumesc mai ales raportorului care a reușit să vină puțin mai devreme. Cred că trebuie să eliminăm puțin aceste indicative orare pentru că ne încetinesc și cred că putem să fim mai eficienți. Punctul 18 examinarea proiectului de raport cu privire la uh, cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă și dau cuvântul raportorului. Vă rog. Thank you very much, Mrs. President. I will... Mulțumesc, uh, doamnă președinte, vorbesc portugheză. Am fost foarte bucuros să mă ocup de acest uh, raport și de rezoluție. Vorbim despre o tematică uh, care face trimitere la dreptul muncii. Chestiunile legate de dreptul social mi se par foarte importante pentru cetățenii uh, Uniunii Europene. Europa e departe de a răspunde la așteptările cetățenilor uh, europeni în ceea ce privește ocuparea și drepturile sociale. Însă nu trebuie să uităm că obiectivul uh, ocupării și obiectivul progresului social sunt obiective care apar în tratatele fondatoare ale Uniunii Europene. Așadar, acest principiu rămâne unul de actualitate. Până la urmă vorbim despre păstrarea unei uh, structuri create în 2014. Este vorba despre o rețea de cooperare între serviciile publice care se ocupă cu ocuparea forței de muncă. Cred că trebuie să fim cu toții de acord ca să urmărim această uh, inițiativă. Trebuie să existe un schimb de experiențe uh, și de informații între serviciile acestea care există în Uniunea Europeană. Deocamdată vorbim despre o propunere foarte bună din partea uh, Comisiei prevăd că există până la urmă un avantaj în ceea ce privește finanțarea uh, acestei uh, rețele, va fi legată de CFP. Deci, uh, de CFM, mă scuzați. Se va uh, introduce și o trimitere la uh, socul european al drepturilor uh, sociale și la obiectivele de dezvoltare uh, durabilă. Vorbim despre articolele 3 și 4 din tratat. După mine, este important să prezentăm niște amendamente. Um, eu am venit cu 16 pentru a preciza niște elemente din textul care ne-a fost uh, propus. Vorbim până la urmă de înlocuirea uh, trimiterii uh, la obiectivele strategiei 2020 cu cele noi. Am făcut deja trimitere la progresul social și aceste obiective apar în tratatul în, în, asupra Uniunii Europene la alineatul 39, articol 39. Apoi, articolul 4, am reluat uh, uh, formarea și uh, aici integrăm și un amendament, amendamentul numărul 11. La amendamentul 14 menționăm pe lucrătorii cu dizabilități și nevoia de a lupta cu uh, șomajul. Trebuie amintit și faptul că ar trebui să modernizăm și să consolidăm serviciile uh, de ocupare a forței de uh, muncă, trebuie însă să existe un consens uh, pentru asta. nu trebuie să uităm nici de evoluțiile tehnologice și schimbările pe care acestea le aduc pe piața muncii. Parlamentul European trebuie să se gândească să protejeze lucrătorii vulnerabili care uh, vor uh, avea în continuare uh, de făcut față unui număr de obstacole pe, calea, pe, pe piața muncii. Trebuie să găsim și, și răspunsul la noile provocări, la noile uh, obiective. Mi-aș dori, dincolo de o înțelegere reciprocă, să uh, pornim de la această rețea uh, pentru uh, a găsi răspunsuri tangibile la probleme care încă există pe piața uh, muncii în multe state din Uniunea Europeană. Există um, șomaj în rândul tinerilor, state aflate în dificultate și această rețea ar trebui să aibă până la urmă niște obiective precise și limitate. Decizia Comisiei uh, vizează să uh, renuiască pentru acest an uh, această rețea. Mie mi se pare un lucru foarte util. Putem adopta ideea de a instituționaliza definitiv această Uh, rețea și să oferim până la urmă mai multe oportunități uh, de dezbatere uh, a rezultatelor aceste rețele pentru ca pe viitor aceasta să-și îmbunătățească um, activitatea. Parlamentul ar putea urmări la rândul său activitățile acestei rețele. Ar trebui deci să prevedem această opțiune consultând uh, Uh, serviciile publice. Până la urmă, subiectul ar trebui să rămână mereu pe uh, agenda Parlamentului. Probabil și alți membri ai Comisiei vor propune niște amendamente în acest sens pentru a fi uh, parte a unui demers care să ducă la un raport final bun pentru Comisia noastră. Mulțumesc! Urmează acum un schimb uh, de opinii succint cu raportorii din umbră. Doamna Schilau este prima intervenientă. Mulțumesc foarte mult, aș dori să vă mulțumesc, domnule Pizarro, pentru munca la acest raport. A fost o muncă intensă și uh, foarte bine uh, axată pe subiectele importante. E clar că această rețea presupune o bună cooperare între statele membre pentru a ajuta pe toți cetățenii uh, europeni să-și găsească o slujbă decentă. Din această perspectivă, rețeaua este un exemplu perfect pentru modul în care Uniunea Europeană poate adăuga plus valoare la cele întreprinse de statele membre atunci când e vorba despre piața muncii. Platforma a fost un element cheie pentru pentru a uh, uh, ajuta la modernizarea și consolidarea uh, PS. De asemenea, se consolidează eficiența serviciilor publice și capacitatea lor de intervenție prin stabilirea de uh, uh, puncte de reper și prin schimb de experiență s-au putut uh, atinge așadar aceste obiective. Grupul nostru și-ar dori să se continue și să se consolideze cooperarea între aceste servicii mai pot fi făcute îmbunătățiri la rețea, însă în următorii ani cred eu că va trebui să facă față rețeaua la lumea muncii care este mereu în schimbare piața muncii va fi afectată de digitalizare, robotizare și globalizare iar uh, șomajul probabil va crește și la fel și nevoia de recalificare. Consiliul ia în calcul o parte din aceste mm, provocări uh, la care v-ați revenit și dumneavoastră, domnule Pizarro. Din punctul de vedere al PPE-ului, însă, ar trebui subliniate următoarele aspecte. Mai întâi, uh, nevoia de a exista instruire profesională, mai ales orientată spre nevoile mediului de afaceri. De asemenea, digitalizarea și apoi uh, cererea și oferta pe piața muncii europeană și în cele din urmă cooperarea cu alte servicii uh, care se ocupă de ocuparea forței de muncă. Um, acest proiect de raport este bine redactat și um, suntem gata să lucrăm cu dumneavoastră, domnule Pizarro, și cu ceilalți uh, raportori din umbră din partea celorlalte grupuri pentru a ajunge la un rezultat pozitiv. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Veli! Mulțumesc, domnul președinte. Voi vorbi bulgară. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului, domnului uh, Pizarro și colegilor. Sunt de acord uh, cu colegii că Serviciile europene de ocupare vor ajuta la modernizarea serviciilor publice de ocupare și uh, vor consolida uh, cadrul european de guvernanță. Eu salut uh, propunerea raportorului uh, de a se axa pe nevoia de cooperare activă între rețea și diversi, diversi parteneri uh, sociali și, de asemenea, de a ne axa pe nevoia de a uh, îmbunătăți calitatea serviciilor de consultanță. Voi înainta amendamente care să meargă însă în acest sens. Subliniez și că trebuie să consolidăm cooperarea între uh, serviciile publice de ocupare și uh, alți uh, furnizori de servicii sociale sau serviciile care se ocupă cu șomajul și șomerii pentru ca aceștia să poată fi ajutați să-și găsească locuri de muncă rețeaua serviciilor uh, publice ar trebui să fie um, asistată pentru a-și îmbunătăți activitatea. În acest sens, ar trebui să existe un fel de platformă de schimb de bune practici, um, să existe un sistem de um, training comun în cadrul acestei rețele. Eu cred că aceste servicii publice de ocupare ar trebui să fie încurajate să folosească la maximum o, instrumentele oferite de digitalizare. Mă gândesc uh, la integrarea bazelor de date care asigură practic o legătură între cei care caută un loc de muncă și angajatori. Serviciile publice de ocupare trebuie să primească sprijin la nivel național pentru a putea dezvolta capacitățile necesare pentru a avea personal bine calificat uh, și echipamentul tehnic necesar. De asemenea, este important să îmbunătățim uh, măsurile existente, uh, măsuri care uh, asigură o monitorizare a rezultatelor acestei rețele și a acestor servicii pentru a asigura că aceste mm, servicii sunt eficiente, că sunt un beneficiu tuturor și că nu exclud pe nimeni. Eu una nu aș susține însă ideea uh, sugerată de raportor la amendamentul 14 unde apare o listă cu uh, grupuri uh, vulnerabile uh, care riscă uh, excluziunea, unde apar și minorități etnice și refugiați. Schimbul de bune practici este o muncă care să stea la baza uh, modelului social european, uh, la îmbunătățirea vieții, calității vieții în Europa și a prosperității pe acest continent. Mulțumesc! Următorul raportor din umbră. Mulțumesc, uh, salut și eu munca domnului Pizarro și aș dori să-i uh, mulțumesc uh, pentru că a încercat să integreze propunerile noastre în primul nostru schimb de uh, opinii. S-a făcut uh, trimitere la egalitatea dintre oameni și la implicarea tuturor partenerilor sociali. Uh, e necesar să susținem și anumite dispoziții care uh, spun că textul ar mai putea fi consolidat. Uh, grupul meu susține o astfel de inițiativă și insistăm pe trei puncte. Mai întâi, vrem să propunem că această uh, rețea să n-aibă limită de timp, E clar că sunt probleme care pot să apară în orice moment și să înțelegem, nu vorbim de crearea unei entități permanente, ci de a pereniza un schimb de bune practici um, a care plus, a care plus valoare va fi uh, verificată la 5 ani de diverse foruri europene. Deci uh, vorbim despre o perenitate și o recunoaștere a um, avantajelor acestei cooperări între serviciile publice de ocupare a forței de muncă. Apoi, în al doilea rând, am dorit să insistăm asupra uh, calității serviciilor și ajutorului oferit. Aceste servicii ar trebui să ofere celor care își caută un uh, loc de muncă uh, și uh, niște uh, avantaje în ceea ce privește digitalizarea, uh, Uh, aspectele tehnologice, ar trebui să ia în calcul șomerii care au fost uh, fără un loc de muncă foarte multă vreme, oameni care uh, au de suferit despre urma mutațiilor tehnologice și așa mai departe. Deci uh, trebuie să insistăm pe calitatea serviciilor, pe o însoțire individualizată a celor care își caută un loc uh, de muncă și așa mai departe. De multe ori chestiunile sunt atât de complexe încât, încât trebuie să existe un efort de formare continuu pentru ca acești agenți uh, care fac fac față cu uh, precaritatea zi de zi, să uh, reușească să ofere ajutorul cel mai adaptat și mai precis uh, posibil. Apoi trebuie să vorbim și despre formările care pregătesc meserile pentru viitor. Trebuie să asigurăm o transformare a economiilor noastre înspre ecologizare și e imperativ ca noi să ne asigurăm că aceste servicii pot să se alinieze prin, uh, prin uh, uh, misiunea lor la acest uh, nou pact ecologic european. Uh, tranziția echitabilă și sociabilă, uh, socială trebuie să fie însoțită și de o mai bună calificare a celor care activează pe piața muncii. Vă mulțumesc, doamna Zambeli. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi. Am citit propunerea comisiei și abordarea raportorului. Aici sunt de acord cu amânarea cooperării consolidate și în lumina celor cerute de Centrul de Studii a Parlamentului, cred că aceasta este o experiență pozitivă și de aceea cred că se impune implementarea în continuare acestui instrument. Președinta intervine și roagă vorbitoarea să vorbească ceva mai lent. Consider însă că de acum până în 2020 mai sunt multe de făcut, plecând de la o reformare completă a instituțiilor în domeniul muncii, care cel puțin în Italia, nu oferă susținerea necesară. Trebuie continuată digitalizarea birourilor și trebuie chelat un echilibru între cerere și ofertă. Și centrele de formare <clears throat> trebuie reformate. Aici trebuie puse la dispoziție fonduri din noul Fond Social European. În fine, opinia mea este că e esențial să existe schimbi de bune practici între oficiile pentru muncă din toate statele membre, astfel încât exemplele bune să poată ajuta acele state care au nevoie de îmbunătățiri. Amendamentele pe care le voi prezenta vor merge în această direcție și sper că vor constitui o contribuție eficientă la activitatea raportorului și a acestei comisii. Mulțumesc! În numele doamnei Zdilo va vorbi doamna Rafalska. Tak. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, szanowni... Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor. În numele grupului ECR susținem solicitarea de cooperare formală între oficiile pentru între camerele de muncă, de fapt, din statele membre. Cred că cooperarea între statele membre ar trebui să devină mai flexibilă atunci când uh, e vorba de ocupare sau de educație. Și de aceea cred, la fel ca și antevorbitorii mei, să uh, prelungim termenul de aplicare cu șapte ani până pe 31 decembrie 2027. O caracteristică a acestei rețele o constituie creșterea eficienței acestora, susținută de diferitele instrumente, precum și o autoevaluare periodică acestor servicii publice de ocupare. dublat și de bună funcționare a bazei de date cu locurile de muncă disponibile. Acest instrument susține activitatea serviciilor publice de ocupare și măsurile care le considerăm importante. Această cooperare consolidată de serviciile publice trebuie să ducă și la o mai bună funcționare a serviciilor publice locale. Am să vin cu câteva amendamente pe alocuri și doar la nivel de formulare. Am obiecție de pildă în ceea ce privește cooperarea cu state terțe. Sigur, cooperarea întotdeauna este bună. Aduce un plus de utilitate și de succes, dar cred că trebuie să la, fie la latitudinea fiecărui stat membru să decidă dacă dorește sau nu să colaboreze cu servicii publice din state terțe. În opinia noastră, acest lucru nu trebuie reglementat printr-un act legislativ. Amendamentele și observațiile noastre le vom prezenta în timp util. Mulțumesc! Thank you very much. Uh... Mulțumesc. Raportorul din umbră pentru GUE nu este aici, este bolnav. Iar acum amintirea uh, termenului de depunere a amendamentelor. Acesta este de 30 ianuarie, iar votul în EMPL pe 26 martie. Domnule raportor, doriți să mai adăugați ceva? Mulțumesc foarte mult! doar câteva comentarii în legătură cu ce s-a spus. Vă mulțumesc pentru propuneri, pentru idei. Cred uh, că dezbaterea este una foarte interesantă. N-ar trebui să reținem doar ideea că cea mai bună rețea ar putea să schimbe fiecare serviciu în fiecare țară. Fiecare țară trebuie să facă asta singură. Noi nu creăm niciun fel de uh, uh birou de comandă pentru toate aceste servicii. Până la urmă, ceea ce facem noi aici este să creăm un instrument care să accelereze schimbarea. Acest instrument s-a dovedit a fi unul bun. În ultimii șase ani ajută pe oameni să învețe unii de la ceilalți, să învețe din experiențele bune și din cele proaste. Am vorbit cu mulți dintre cei care uh, lucrează în astfel de servicii în diverse state și Uh, sunt tare mulțumiți de uh, munca din cadrul acestei rețele. Ea le-a permis să găsească un răspuns mai bun pentru anumite probleme, de exemplu la uh, problemele migranților și refugiaților Uh, la care s-a referit unul dintre colegi. Răspunsul dat a fost mai uh, rapid pentru că serviciile au învățat unele de la celelalte cum să facă față anumitor medii culturale din care vin acești refugiați și așa mai departe. Uh, firește, mai putem face și alte schimbări la propunerea mea. Aștept amendamente dumneavoastră pentru a încerca să îmbunătățesc textul. Se va, există și o dezbatere pe tema oare ar trebui să uh, Uh, prelungim pentru încă câțiva ani rețeaua sau ar trebui să creăm o structură permanentă. Eu cred că din perspectiva Parlamentului e mai bine să uh, luăm o decizie de prelungire pentru șapte ani. Asta ne-ar putea da uh, o anumită competență de a interveni în această dezbatere pentru serviciile uh, publice de ocupare a forței de muncă este uh, confortabil uh, să se procedeze așa, pentru că știu că Parlamentul îi va chema să mai discute aceste subiecte, le va oferă mai multă vizibilitate, deci uh, cred eu mai putem vorbi despre acest subiect, care până la urmă e un element de natură politică pe care îl putem dezbate între noi. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Și așa ajungem la prezentarea de către Comisie a regulamentului delegat al Comisiei. De fapt, sunt trei acte eh, delegate. Mulțumim domnului Mărsi care a călătorit de la Luxemburg pentru a fi alături de noi și pentru a discuta aceste subiecte. Cred eh, că datele statistice și indicatorii statistice sunt absolut importanți eh, pentru politici și pentru decizii acest lucru este valabil pentru politicile sociale, pentru a combate sărăcia, pentru a ținti mai bine anumite obiective prin uh, oferirea de fonduri europene și pentru a îmbunătăți politicile noastre. Avem nevoie pentru toate acestea de date. De aceea aș dori să vă dau cuvântul, domnule Mercy, astfel încât să putem discuta propusele acte delegate pentru numărul și titlul variabilelor pentru domeniul venitului și condițiilor de uh, viață, pentru precizarea numărului și a titlului variabilelor pentru domeniul forței de muncă și uh, pentru stabilirea unui program continuu multianual. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumim pentru această ocazie de a vă prezenta ce s-a făcut uh, deja în acest uh, domeniu. Uh, raportorul și raportorii din umbră au uh, lucrat împreună cu echipele lor uh, pentru a putea obține rezultate pe marginea acestui acord cadru până în octombrie anul acesta. Deci, mulțumesc foarte mult pentru asta. Dacă îmi permiteți, o să fac o introducere acoperind cele trei acte delegate, pentru că ele sunt strâns legate. Motivul este pentru că sunt similare în natura lor. Principalul regulament pe care noi îl uh, numim IES, adică uh, statistici economice și integrate uh, europene, dăm și un semnal pozitiv numindu-l IES, care înseamnă da în limba engleză, uh, E bine, acest regulament vizează statisticile esențiale în domeniul social. Acest regulament acoperă elemente esențiale care apar zilnic sau uh, anual în uh, ziare când se discută despre sărăcie și alte asemenea aspecte. Sunt chestiuni până la urmă fundamentale pentru uh, statistica europeană. Caristica acestui regulament este că informația este strânsă de la gospodării în mod individual. Nu e vorba de date administrative, ci sunt informații primite uh, de la indivizi și de la uh, gospodării. Se oferă un cadru mai uh, unitar pentru șapte studii existente și anume studiul pentru forța de muncă, pentru uh, uh, condițiile de trai și pentru venit, pentru consum, pentru sănătate, uh, pentru educație și învățare pe toată durata vieții, pentru utilizarea tehnologiilor informaționale uh, și din domeniul telecomunicațiilor de către uh, gospodării și utilizarea timpului. De ce a gândit Comisia un nou regulament. E probabil util să reamintim că aceste studii despre care vorbim, aceste anchete au fost gândite treptat în timp, atunci când a apărut nevoia uh, de a le avea, începând cu anii 90. Deci uh, s-au adaptat la situația și nevoile de la acea vreme, însă n-au putut reacționa decât parțial la uh, evoluțiile noi din cauza modului în care au fost gândite. Acum există noi uh, solicitări din partea celor care folosesc datele, mai ales în contextul semestrului european, care uh, are un rol important de jucat aici, căci ține cont de anumite informații de natură socială. De asemenea, pilonul, social al, uh, pilonul european al drepturilor sociale uh, care are ca uh, furnizor 80-90% din uh, datele uh, provenite în baza, din baza acestor studii și apoi o economie care uh, lucrează pentru oameni, o altă inițiativă a Comisiei, obiectivele de dezvoltare durabilă, care reprezintă și ele uh, un element cheie pentru a trata chestiunile care țin de dimensiunea socială și așa mai departe. Framework regulation aims at integrating acest, acest regulament cadru Desinte desintegrarea ne permite să ne referim la aceeași categorie de persoane, deci nu mai suntem limitați eh, la o vedere a individului, putem să avem eh, o viziune transversală între domenii. Uh, deci uh, lucrăm bine pe piață, dar nu cu colecția datelor. Am putea să îmbunătățim comparabilitatea, în special în uh, ocupare, și am putea să acoperim, să creștem acoperirea subiectelor acoperite de statistici sociale. Putem, trebuie să rămânem flexibili în viitor și capabili să ne adaptăm la Mm, cerințele strategice ale, strategice ale viitorului, păstrând uh, sarcina sub control. Pentru că acum este, rata de răspuns este o problemă. To give you an idea. Dar pentru a vă <coughs> face o idee, v-aș prezenta trei diapozitive cu toate domnule acoperite de această legislație. Nu le voi citi pe toate dar aș dori să fac câteva comentarii. În primul rând, există mm, o gamă de probleme, poate nu noi, dar nou abordate prin acest regulament. Persoanele cu handicap sunt cuprinse în noile seturi de date. Apoi, o mai bună cunoaștere a migranților, inclusiv în um, contextul lor familiar și pentru a doua generație. Apoi, nevoia de îngrijiri pentru persoanele vârstnice, educația întreruptă sau abandonul școlar, probleme locative, inclusiv uh, pe cât posibil informații cu privire la persoanele fără adăpost transmiterea între generații avantajelor sau dezavantajelor, uh, lipsuri materiale, unde avem o serie nouă de elemente care vor fi puse în practică, apoi tranziția către vârsta de pensionare, calitatea vieții, um, am împăca viața familială cu cea profesională, servicii pentru o viață independentă și servicii de îngrijiri familiale. Deci, iată o serie de chestiuni noi prezente în această legislație care sunt noi. Ce aș mai dori să punctez este că frumusețea acestor statistici este că putem um, încrucișa orice fel de dimensiune cu alta. Când vorbim de dizabilități, putem avem informații despre dizabilități și piața muncii. Dacă persoanele cu dizabilități sunt tratate la fel pe piața muncii ca și alții. Dizabilități și educație, dizabilități și venituri, dizabilități și alte fenomene pe care le măsurăm. Același lucru este valabil și pentru migranți, integrarea migranților, migranți pe piața muncii, migrați în sistemul educațional. Același lucru pentru gen, vârstă. În această analiză, iată, încercăm să țintim anumite elemente de discriminare pentru a le obiectiva. Trec acum după prezentarea principalului act normativ am să trec la această piramidă unde vedeți că am încercat să facem o distinție între ce anume trebuie să colectăm la nivel de date și cum anume. Ce trebuie să colectăm e definit în uh, regulamentul însă și în regulamentul primit statisticile euro europene, la persoane și gospodării, pe scurt IESS, și apoi se mai specifică și în actele delegate, însă modul de colectare se uh, specifică în actele de punere implementare. Aici se include planificarea și numărul și titlul variabilelor avem de a face cu trei acte delegate, unul cu privire la planificare, altul cu privire la numărul și titlul variabilelor pentru piața muncii și numărul și titlul variabilelor pentru venit și condiții de viață. În plus, avem cinci acte de punere în aplicare la nivel tehnic, adopte de comise, Uh, obligate de comisie uh, în conformitate cu articolul 7, aici parte de calitate, elemente tehnice comune pentru colectarea datelor, detalii tehnice pentru forța muncii, detalii despre venituri uh, um, lunare și Uh, nivel de viață. Actul de la cu privire la planificare multianuală se bazează pe articolul 4 din regulamentul cadru și țintește să planifice cu flexibilitate domeniile pentru care vor fi acoperite de colectarea de date statistică pentru următorii 8 ani. Intenționează să uh, vine cu un plus de flexibilitate pentru colectările de date care nu se fac anual să planifice cu flexibilitate domeniul pentru următorii 8 ani și modulele care urmează să fie implementate, care nu sunt anuale, în speță pentru piața muncii, așa numitul LFS și pentru nivelul de trai SILC. Am avut o abordare modulară pentru a putea acoperi mai multe domenii, astfel încât nu toate întrebările sunt adresate sistematic fiecare an astfel încât să avem spațiu suficient în fiecare an. Am uh, creat un fel de arhitectură rotativă a acestor module. Această planificare multianuală ne permite ca pentru utilizator dumneavoastră să existe o sinteză de ansamblu cu privire la ce se va întâmpla ce date statistice pot fi așteptate și când anume și să permită producătorilor, oficiilor de statistică națională și Eurostat să uh, anticipeze și să gestioneze uh, povara uh, colectării datelor. Atunci când vorbim despre flexibilitate, insistăm asupra faptului că acest regulament cadru ne permite revizuiri uh, periodice uh, a planificării multianuale pentru a reflecta schimbările de priorități sau noile subiecte ad hoc solicitate de utilizatori într-o manieră adaptativă. Cel de-al doilea act delegat uh, se referă la cel cu privire la numărul și Ciflurile de variabile pentru domeniul forței de muncă se bazează pe articolul 6 din regulamentul IESS. În această etapă, în acest act delegat, ne-am propus să Acoperim de principalele domenii pentru forța de muncă și modulele care vor fi implementate în 2021, care se referă la migranți. Acestea vor fi complementate gradual până când întregul set de date va fi definit pentru 2022. Prevedem să prezentăm un act delegat cu privire la competențe la locul de muncă, iar în 2023 un act delegat pentru pensii și participare pe piața muncii date care vor fi colectate în 2023. Deci uh, planificarea pentru aceste module se va face în cursul acestui an și colectarea va începe în 2022, respectiv 2023. Apoi, în ceea ce privește actul de cu privire la titlul de variabile și pentru venit și condiții de muncă, ne bazăm pe domeniul principal care va fi implementat în 2021, precum și modulele care urmează să fie implementate uh, începând cu 2021, copii, sănătate, nevoi, situația în uh, familii mixte. Acest act delegat va fi complementat până la finele acestui an, să spunem în luna noiembrie, de către un act delegat care se va referi la colectarea de date pentru 2022 cu privire la sănătate, calitatea vieții și participarea socială. În plus, în acest an veți mai primi alte două acte delegate, unul care se referă la Domeniul educației, învățarea pe parcursul întregii vieți, un nou um, modul de implementat în 2022 și alt act delegat care se referă la utilizarea tehnicilor TIC la nivelul gospodăriilor, care va fi implementat în 2021. În mod normal veți primi aceste acte normative în luna iunie a acestui an. Iată, aceasta a fost scurta mea introducere. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări, observații din partea dumneavoastră, aveți cuvântul. Domnul Anderson. Vă mulțumesc, domnule Masiv, pentru prezentare. Vă mulțumesc că ne-ați dat uh, și informații în legătură cu datele legate de disabilități care sunt colectate. Un lucru foarte important pentru că ne permite să identificăm bariere și discriminări care uh, există pe piața muncii. Reamintesc că a fost uh, o realizare a Parlamentului European în timpul negocierilor de a avea date în legătură cu dizabilitățile în fiecare sondaj. În 2017, când ONU a evaluat uh, felul în care Uniunea Europeană implementează Convenția ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, Uniunea Europeană a fost criticată că nu monitorizează corespunzător situația persoanelor cu dizabilități. Deci e foarte bine că avem acest punct. Aș face o uh, sugestie tehnică Eurostat să includă pe viitor un model minim pentru sănătate european cu trei variabile. Însă am auzit că Eurostat uh, planifică să aplice doar două din aceste variabile. O întrebare mai generală se leagă de statisticile și datele în legătură cu angajații platformelor de intermediere. Comisia von der Leyen și în special comisarul Schmidt uh, vor să clarifice problema lucrătorilor pentru platforme, deci este foarte util să avem material statistic cât mai repede, nu peste 2 ani. Este un subiect pe care vrem să îl discutăm cât de curând aveți prevăzut uh, obținerea de date suplimentare în legătură cu lucrătorii platformelor? Mulțumesc. Altcineva? Dacă nu, atunci poate câteva observații din partea mea. O, un, uh, subiecte foarte interesante în ceea ce privește sondajele și colectarea datelor. Acestea se suprapun cu prioritățile noastre și cu provocările cu care ne confruntăm în ceea ce vine vorba despre, atunci când vine vorba despre ocupare și politici sociale. Regulamentul uh, deschide calea către noi metodologii, în special ce populațiile cele mai vulnerabile, să pună la dispoziție statistici uh, la nivel teritorial și să propună uh, date la nivel uh, transfrontalier pentru a identifica uh, regiunile cele mai care au nevoie de aceste fonduri care ulterior vor putea să fie alocate mai eficient pentru a identifica realitatea și să nu ne bazăm pe statistici care vin de la guvernele statelor membre, pentru că aceste statistici nu ni se par uh, uh, fiabile în unele cazuri. Am observat în actul delegat uh, că subiectul modulului ad hoc pentru 2000 6. Trebuie, în legătură cu forța de muncă, trebuie să fie o identificat ulterior. Avem un posibil candidat pentru modul aici. Înseamnă că în, în ceea ce privește condițiile de lucru ale lucrătorilor pentru platforme și noi forme de muncă legate de dezvoltarea digitală, pentru că colectarea de date de calitate pe acest subiect ar fi extrem de utilă pentru obiective legate de politici. Vă mulțumesc. Vă dau înapoi cuvântul domnule Mesie. Vă mulțumesc pentru, doamnă președinte, pentru că ați menționat dimensiunea regională, am uitat să o menționez, însă am înregistrat progrese importante, în special în ceea ce privește venitul și condițiile de trai am uh, adăugat o dimensiune mult mai bună la nivel teritorial și este foarte util să avem informații în legătură cu situația reală a cetățenilor. Vă mulțumesc pentru încrederea pe care ne-o acordați în ceea ce privește datele pe care le producem. Încercăm uh, prin legislație, suntem independenți, încercăm să rămânem independenți și încercăm să acordăm informații reale legate de realitate. În ceea ce privește dizabilitățile, e un mare succes care trebuie acordat uh, Parlamentului European că a introdus uh, acest aspect în uh, sondajul cu privire la forța de muncă. Este un progres considerabil către o descriere mai bună a situației persoanelor care se confruntă cu dizabilități. Însă nu doar mm, e o sursă de informații, ci uh, avem informații mai bune legate de celelalte dimensiuni, educație, sănătate, venitul de trai și așa mai departe. Deci există un Există însă o alegere între cantitatea de informații pe care le colectăm și între calitate și cantitate folosit două variabile, modulul pe sănătate Acest un modul, acesta e un modul minim care are motive pentru a fi în, în forma în care există acum, însă, bineînțeles, este un aspect important. În ceea ce privește lucrătorii prin platforme, acest subiect este mm, prioritar. Problema acolo este problema mm, Trebuie în primul rând să facem studii de fezabilitate pentru că fenomenul este unul nou și există dificultăți în identificarea a ce înseamnă munca prin platforme, prin identificarea lucrătorilor care funcționează prin aceste platforme. Deci, deocamdată, mergem către un studiu de fezabilitate care ar trebui să aibă loc în 2022 pentru a colecta primele date pe baza unui acord uh, uh, gentle tip gentleman's agreement sperăm să avem un număr mare de state care să participe Lucrăm la aceste studii, precum și la alte studii de fezabilitate, însă acesta este foarte important pentru informarea dumneavoastră. Vom avea o uh, conferință gestionată de Eurostat în domeniul statisticilor chiar pe acest subiect pentru a înțelege mai bine situația dintr-o perspectivă statistică. Sunteți, bineînțeles, uh, invitați cu toții să participați dacă doriți la această conferință. Cred că mai avem o întrebare de la doamna de Pasca. Bardzo dziękuję za tą prezentację i przedstawienie. Mulțumesc pentru această prezentare și pentru toate informațiile oferite. Întrebarea mea se referă la procesul de consultare Actele delegate au fost discutate cu experți naționali care răspund de statisticile naționale? Ați făcut uh, astfel de pași? Vorbiți de teme noi, precum migrație, spațiu locativ, uh, dizabilități. Între temele noi, există și domenii unde e greu de ajuns la date, ca de pildă persoanele fără adăpost. Spuneați că aici se poate ajunge la greutăți. Vă pot da un exemplu. În Polonia, uh, la fiecare doi ani, persoanele fără adăpost uh, sunt supuse unui recensământ. Deci uh, avem date suficiente destul de precise în acest sens. Deci vă întreb cum anume intenționați să colectați aceste date. Apoi mai există și un alt domeniu dificil, de pildă servicii de îngrijire în interiorul familiei. Apoi vis-a-vis -vis de migrație. E o temă importantă pentru că Trebuie să răspundem la nevoile politicii sociale și v-aș ruga să-mi spuneți dacă astăzi, când nivelul digitalizării este destul de ridicat, nu s-ar putea proceda mai rapid. Pentru că avem senzația că datele vor ajunge la noi destul de târziu. Domnule Mersi. Thank you. Vă mulțumesc uh, pentru aceste întrebări. În ceea ce privește serviciile care sunt uh, proestate în interiorul familiei, de exemplu de tineri către vârstnici sau viceversa, de către vârstnici către tânăra generație, avem un, câteva module care se uh, referă la îngrijirea copiilor și îngrijirea vârstnicilor. Este adevărat că acest fenomen este mult mai prezent în anumite state, cum ar fi Polonia, și trebuie să fie recunoscut ca un fenomen care nu este instituționalizat spre deosebire de alte state. Deci acest aspect este luat în considerare. În legătură cu comentariul general uh, cum uh, se uh, protejează pentru reprezentativitatea națională în mod tradițional în domeniul statisticilor parcurgem regulament, propunem un regulament decis de către Consiliu și Parlament iar după aceea, statele membre trebuie să implementeze colectarea datelor. Noi pregătim colectarea datelor în special în acord cu statele membre, dar noi primim informațiile de la statele membre. În legătură cu persoanele fără adăpost, este o problemă reală. Suntem conștienți de acest subiect, am încercat să aducem cu instrumentul pe care îl avem deocamdată, am încercat să introducem o soluție, să uh, punem întrebări persoanelor care sunt în sondaj. Prin definiție, persoanele fără adăpost nu sunt interogate pentru că nu sunt uh, ușor de accesat. Așadar, E greu să organizăm sondaje specifice. Știu că în unele state există uh, um, există un recensământ al persoanelor fără adăpost și este nevoie însă de Mm, metode diferite, este nevoie de muncă cu asociații și ONG-uri pentru a avea o listă cu persoanele care sunt în asemenea situații și după aceea problema lipsei de adăpost nu se limitează la numărul de persoane care trăiesc uh, pe străzi. Din contră, există multe persoane fără adăpost care locuiesc uh, ca soluție temporară la prieteni sau familie sau uh, care sunt instituționalizați mm, care ar trebui să fie luați în considerare într-un asemenea sondaj. Este nevoie de metode diferite de sondare. Uh, nu înseamnă că nu este un subiect important și acest regulament încearcă să acorde deja informații în acest sens. Cu privire la digitalizare, am încercat să îmbunătățim timpul de procesare a datelor, având acces la o serie de date de administrative. Am uh, câștigat uh, un an în ceea ce privește datele legate de nivelul de trai, uh, primim datele cu un an mai devreme decât în trecut și încurajăm uh, statele membre care colectează datele să utilizeze noile instrumente și tehnici care sunt disponibile acum. Am lansat aceste studii pentru două sondaje care sunt foarte greoaie pentru respondenți, consumul și timpul și utilizarea timpului. Deci utilizăm uh, telefoane mobile inteligente pentru a afla ce, bineînțeles cu autorizarea respondenților, pentru a cunoaște cât timp petrec uh, pe anumită activitate sau ce cumpără, pentru a cunoaște mai bine comportamentul lor, ce achiziționează pentru a colecta datele mai rapid, respectând anonimitatea respondentului. Trebuie să, um, bineînțeles, să respectăm regulamentul GDPR și respectarea anonimității în acest context. Cred că am răspuns uh, întrebărilor din partea mea. Uh, președinte, doamna președinte, spune atât și din partea noastră. Vă mulțumim pentru prezentare și pentru că ne-ați răspuns la întrebări și sperăm că ne vom revedea în curând pentru că avem nevoie de date pentru a lua decizii responsabile. Vă mulțumim din nou. Mulțumim și dumneavoastră, stimați colegi. Ne revedem mâine dimineața la ora 9.